Dragi colegi, am să vă rog să luați loc pentru că vom, vom începe în câteva secunde. So after I say who is then you chair the debate. Yeah? Okay, so let me open the... În regulă. Începem reuniunea comună a comisiilor pentru buget și pentru afaceri economice și monetare. Reuniunea începe acum și va continua mâine la ora 11. Întâi, adoptarea ordinii de zi, văd că este în regulă. Nu avem uh, anunțuri din partea președintelui, uh, dar uh, deci putem trece la primul punct de pe ordinea de zile, crea, um, Fondul Monetar European, raportor uh, domnul Silva Pereira de la SND Econ și uh, domnul Manca. Um, iar acum voi da cuvântul colegului meu de la uh, bugete care va prezida. Mulțumesc! Preiau reuniunea. Și o să conduc această discuție. Avem uh, la dispoziție timp până la ora 19, uh, deci 45 de minute, 40 de minute, nu prea mult timp, deci haide să începem direct. Dau cuvântul în primul rând uh, raportorilor. Pedro Silvo Pereira este primul pe lista mea. Dragă Pedro, îți dau ție cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Permiteți-mi să îi mulțumesc coraportorului, domnului Vladimir Manca, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o în pregătirea acestui proiect uh, de raport privind reformarea mecanismului european de, stabili- de stabilizare sau așa numitul Fond Monetar European. După cum știți, crearea unui așa numit Fond Monetar European nu este deloc una nouă, este o idee discutată cu intensitate în ultimii ani, în contextul discutării reformării Uniunii noastre economice și monetare. Propunerea recentă făcută de Comisie în decembrie 2017 pe acest subiect, pe subiectul instaurării creării unui fond monetar european, credem că trebuie să fie salutată ca o contribuție importantă adusă acestei discuții. Și, într-adevăr, cred că trebuie să tragem învățămintele de pe urma crizei financiare pentru a consolida și mai mult zona euro prin intermediul creării unor instrumente solide care să sprijine, dacă este cazul, statele membre pentru a ne asigura că putem stabiliza economiile țărilor, ă, țărilor noastre în cazul unor șocuri asimetrice pe viitor. Așa cum spunem în proiectul de raport cu toată claritatea, crearea unei facilități europene, europene pentru stabilitate uh, uh, uh, financiară și a unui mecanism apoi de stabilitate financiară au reprezentat pași importanți înspre crearea unui mecanism de gestionare a crizelor, furnizând asistență financiară unei serii de țări europene. Însă acum, a venit momentul să discutăm uh, reformarea mecanismului european de stabilitate și considerăm că Parlamentul European trebuie să-și aducă contribuția la această discuție. Proiectul de raport pe care vi-l prezentăm astăzi este unul ambițios și pragmatic în același timp, pentru că ține seama de contextul politic actual, neignorând uh, viziunea pe termen lung pe care avem pentru viitorul nostru. Tocmai de aceea, propunerea asta de reformare a MS se bazează pe o abordare în două etape. Să înregistrăm progrese tangibile pe termen lung, pe termen scurt și să ne creionăm cu toată claritatea prioritățile pe termen mediu și lung. Și din acest punct de vedere, aș dori să Uh, insist asupra faptului că Parlamentul European trebuie să insiste asupra necesității integrării uh, acestei instituții viitoare în cadrul, în achiul comunitar, așa cum am repetat de mai multe ori în trecut. În același timp și pentru a ne asigura că uh, funcția funcția monetară ține în mod exclusiv de prerogativele BCE, am propune o modificare a numelui acestei instituții, astfel încât în loc să ne referim la un fond monetar european, propunem să îl denumim Fondul European pentru Stabilitate. Considerăm că este un titlu mai uh, riguros care evită orice neînțelegeri privind divizarea prerogativelor și spune foarte clar uh, politica monetară ține de mandatul exclusiv al Băncii Centrale Europene. Apoi cerem un fond de garanție, un mecanism de, de, de protecție uh, pentru fondul unic de rezoluție ca o modalitate de consolidare a Uniunii Bancare pe lângă uh, Fondul European de Stabi- pentru Stabilitate, ne uitând în același timp necesitatea definitivării urgente a EDIS, a mecanismul european de asigurare a, a depozitelor bancare în uh, contextul definitiv, uh, definitivării Uniunii Bancare. Acest lucru ar trebui să meargă mână în mână cu definitivarea acestui uh, fond unic de rezoluție. În fine, pentru a, uh, pentru a ne asigura că um, această viitoare instituție nu devine un organism uh, a cărui principal mandat este salvarea băncilor, reiterăm faptul că principala sarcină a ei trebuie să fie sprijinirea statelor membre în cazul unor șocuri drastice economice. Clarificăm de asemenea că nu ar trebui să aibă loc o înlocuire, o dublare sau o suprapunere între autoritățile de supraveghere europene și Uh, activitatea de supraveghere financiară efectuată deja de către Comisia Europeană. Și în fine, domnule președinte, considerăm că pe termen scurt există posibilitatea unor îmbunătățiri a relațiilor dintre mecanismul european de uh, stabilitate și Parlamentul European pentru a îmbunătăți monitorizarea uh, democratică. Deci uh, propunem crearea unui memorandum de înțelegere între Parlamentul European și Mecanismul European de, de Stabilitate um, tocmai pentru a îmbunătăți cooperarea în domeniul guvernanței economice a zonei euro. Acestea sunt propunerile noastre și așteptăm acum cu nerăbdare dezbaterea cu restul colegilor pentru a obține o contribuție pozitivă din partea Parlamentului European la această dezbatere atât de importantă privind reformarea Uniunii Economice și Monetare Europeană a Europei. Mulțumesc și dau acum cuvântul raportorului din partea Comisiei pentru Bugete, domnul Manca, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, colegului meu, raportor, Pedro Ferreira pentru cooperare, care cred că a rezumat lucrurile foarte bine. Introducerea mea va fi una foarte succintă. În Slovacia, țara mea de origine, datorită acestui fond de stabilitate, a căzut guvernul. Am avut un vot uh, despre oportunitatea sprijinirii Greciei, a monedei euro și așa mai departe. Și acum am văzut că dacă nu ar fi existat acest mecanism interguvernamental, economia noastră ar fi avut mult de suferit. Este o instituție cheie pentru zona euro și pentru toți uh, membrii Uniunii Europene, nu doar pentru statele care fac parte din zona euro. Este un învățământ important pentru noi toți. Um, dacă purtăm uh, lupte individuale, acest, acestea pot fi dăunătoare nu doar pentru cei care poartă luptele respective, ci pentru uh, toată lumea. Este ceva care susține populismul și, din potrivă, cred că ar trebui să susțină mai mult solidaritatea și o cooperare mai strânsă în uh, Uniunea Europeană. Când vine vorba de uh, propunerea făcută, și din punctul de vedere al dimensiunii bugetare, aș dori să spun că în mecanismul de uh, în mecanismul european de, de stabilitate și în contextul uh, discuției bugetare, noul fond ar trebui să acopere orice cheltuieli, orice pierderi ale fondului, așa cum se întâmplă și acum. Acest fond urmează să fie finanțat uh, separat, se va bucura de un buget separat. Raportul Curții de Conturi ne spune că această soluție interguvernamentală care a fost folosită până acum ar trebui să continuă doar în uh, situații excepționale. Ar fi de preferat uh, metoda comunitară. Dreptul mai Curtea de conduri este de acord cu propunerea făcută de noi. După cum am spus, mecanismul actual și viitorul mecanism nu urmează să fie finanțate din bugetul european. Și atâta vreme cât uh, statele membre vin cu aceste contribuții uh, bugetare, uh, regulamentul și normele bugetare ale Uniunii Europene nu guvernează acest, această nouă instituție, ceea ce înseamnă că trebuie să fie restabilită, rescrie Uh, trebuie să fie rescrise normele bugetare noului uh, fond. Cam atât din punctul meu de vedere. Aștept cu nerăbdare părerile colegilor și cooperarea viitoare cu dumnealor, care sunt convins că va fi una rodnică. Președintele, vă mulțumesc. Aș dori să văd care este părerea raportorilor din umbră acum, în numele PP, din partea Econ, domnul Fan de Candelare, apoi Siegfried Mureșan din partea Comisiei pentru Bugete. Și dacă este posibil, v-aș mulțumi dacă nu v-ați lungi mai mult de două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc și eu, o să încerc și eu, o să încerc să respect aceste, aceste două minute. Într-adevăr, avem nevoie de un adevărat fond monetar uh, european pentru a lupta împotriva speculatorilor de pe piețele financiare și Parlamentul European trebuie să se implice cât mai repede în această discuție, uh, insistând asupra câtorva aspecte. În primul rând, pentru PPE este foarte important ca pentru uh, ca, ca Fondul Monetar European să devină foarte activ din punctul de vedere al uh, prevenirii crizelor, din punctul de vedere al reducerii uh, datoriilor suverane. Apoi ar trebui să fie uh, susținute statele membre care au dificultăți în a avea acces pe piețele, de, piețele financiare. Apoi, sprijinul ar trebui să fie condiționat de câteva condiții foarte clare din punct de vedere politic. Apoi, uh, ar trebui să fie pus în aplicare pactul de uh, stabilitate și creștere uh, economică, tocmai pentru a putea crea rezervele necesare care să ne permită să reacționăm crizelor uh, viitoare. În al patrulea rând, funcția de control de, de, dacă mecanismul european de stabilitate va fi transformat într-un fond monetar european, va trebui să facă obiectul unui adevărat control uh, parlamentar din partea Parlamentului European, dar și din partea parlamentelor națio- uh, naționale. Și acest dialog, această dimensiune al uh, dialogului cu parlamentele naționale trebuie să fie uh, consolid- uh, consolidată, pentru că trebuie să ținem cont de anumite aspecte constituționale din partea uh, uh, unor uh, state membre. Și în fine, este important ca directorul uh, Fondului Monetar European să fie ales de către Parlamentul European și în plus, domnule președinte, și alte câteva puncte ar trebui să fie clarificate. Mă gândesc la divizarea prerogativelor, la uh, Um, finanțarea acestui fond sunt toate chestiuni pe care uh, urmează să le discutăm pe viitor. Mulțumesc și are acum cuvântul raportorul din umbră al creștin-democraților din uh, Comisia pentru Bugete, Zicfrin Mureșan. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi felicit pe cei doi coraportori pentru acest raport, unul foarte echilibrat din punctul meu de vedere, care ține cont de divergența de opinii pe acest uh, subiect atât de important. Doar câteva chestii din, chestiuni din partea mea. În, în primul rând, este foarte important ca Fondul Monetar European să dispună de putere de foc adecvată, pentru că credibilitatea sa va uh, depinde de fondurile de care va dispune. Deci uh, acest lucru va trebui să fie clarificat într-un mod convingător Uh, și este un lucru important, mai ales pentru participanții de pe piață. În al doilea rând, trebuie să fie foarte clar că este un instrument care trebuie să fie folosit în situații de urgență și pentru a putea gestiona în mod adecvat asemenea situații de urgență din partea mm, FME la nivel european, este foarte important să investim și în prevenirea crizelor ceea ce înseamnă să încurajăm obținerea unui, uh, unor bugete echilibrate, să încurajăm reforme structurale pentru a preveni criza, pentru uh, uh, lansarea Uh, acestui fond monetar european se aseamănă cu situația în care uh, aflu că se construiește în apropiere un uh, spital și că acest lucru ar fi un argument că mă pot îmbolnăvi mai, mai ușor pentru că am unde să mă tratez. Nu, din potrivă, trebuie să continui să am grijă de mine, să nu mă îmbolnăvesc, pentru că, în ciuda faptului că există un spital lângă mine, nu ar fi bine să mă, să mă îmbolnăvesc. Controlul democratic din partea Parlamentului European este de asemenea important. Eu cred că trebuie să clarificăm mai mult rolul și implicarea parlamentelor naționale. Trebuie să ținem uh, seama și de constrângerile constituționale existente în uh, une state membre și în plus cred că trebuie să discutăm participarea statelor la acest mecanism care nu au moneda euro. Eu cred că trebuie să lucrăm în continuare la unitatea Uniunii Europene și să transmitem un semnal statelor care nu au moneda euro că nu pot să participe la această instituție, nu ar face decât să uh, adâncească și mai mult diviziunile existente deja din acest punct de vedere, deci aș saluta găsirea unor modalități care să, să uh, permită statelor care nu dețin moneda de euro să participe la această instituție și aștept cu nerăbdare discuția cu colegii din Comisia pentru bugete și din Comisia pentru afaceri economice în acestui subiect. Mulțumesc, are acum cuvântul raportorul din partea ECR, uh, domnul Kölmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Recunosc hărnicia celor doi uh, coraportori și aș dori să trec la subiect. Un uh, fond uh, monetar european nu ar fi necesar dacă moneda euro ar fi fost un succes totdeauna când spun că euro a dat greș, mi se reproșează că mi se răspunde că de fapt euro este o poveste de, de succes. De, păi, de 10 ani tot discutăm despre salvarea euroului și mai adăugăm probabil și alți câțiva ani și cu toată bunăvoința mea nu pot să recunosc care este rostul acestei idei. Dacă dorim să stabilizăm euro, este foarte simplu. Toată lumea trebuie să respecte criteriile prevăzute în tratatul de la Maastricht. Aceasta ar fi o adevărată stabilizare. Dacă ignorăm însă faptul că există pericole uh, imense, dacă este să ne uităm la saldurile uh, Target 2, care în cazul Germaniei au ajuns la aproape 1000 de miliarde, o sumă pentru care nu există niciun fel de acoperire. Dacă vedem că de atâția ani Banca Centrală Europeană are o politică de rata dobânzii zero, că achiziționează un volum atât de mare de obligațiuni de stat și toate aceste măsuri nu au funcționat. De ce? Pentru că euro are o slăbiciune uh, din naștere. Nu se potrivește tuturor statelor care fac parte din zona, zona euro. Și acum, dacă spunem că vindecăm lucrurile prin câteva miliarde, nu știu, eu nu sunt deloc convins de acest lucru. Mulțumesc. A sosit la timp și uh, raportorul din umbră din partea liberalilor. domnul Clinț, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am auzit numai o parte din ceea ce a spus antevorbitorul meu și el uh, a vorbit despre o mie de miliarde Uh, eu nu văd lucrurile așa de critic. Eu știu că euro nu este o monedă ideală, nu e nimica nou și știu că avem unele dificultăți. Însă, cred că abordarea de a uh, crea uh, din mecanismul de stabilitate un fond monetar este în regulă. Cum o să se numească, um, poate să fie oricum, am înțeles că se va numi în continuare, poate, mecanismul european de stabilitate, pentru că uh, asta uh, ar, uh, i-ar permite să nu mai trebuiască să treacă prin tot felul de proceduri pentru a fi recunoscut internațional. Eu personal regret că, uh, spre deosebire de promisiunile uh, inițiale, acest uh, ESM ar urmea să rămână în continuare interguvernamental și nu ar uh, trece în dreptul comunitar. Asta ni se promisese inițial. Și eu am crezut în această promisiune, tocmai de aceea sunt dezamăgit. Ar fi un semn bun să arătăm că acest uh, fond poate fi tras la răspundere după dreptul comunitar, uh, mai exact de către Parlamentul European. Asta nu înseamnă că uh, motivele de veto din din motiv um, pe, principi, pe motive constituționale este, um, sunt eliminate. Um, dacă ar fi după dreptul, uh, dacă ar fi inclus în dreptul comunitar, aceste ESM ar putea să devină și ar putea să fie și mult mai independent, ar fi independent de uh, influențe și presiuni uh, naționale și ar putea defini eventuale programe de salvare și redresare. Și cred că trebuie acționat uh, pe principiul ajutor, da, dar numai dacă uh, există și unele măsuri solide luate uh, în schimb. Uh, deci, și dacă sunt respectate anumite condiții. Iar în cazul în care sunt încălcate aceste condiții, uh, Fondul Monetar European ar trebui să aibă posibilitatea de sancțiuni și ar trebui să fie aceste competențe la acest fond și nu la comisie. Pentru că de mai multe ori am văzut până acum că uh, comisia are oarecare greutăți în a impune anumite sancțiuni care ar putea și ar trebui să fie impuse. Important este să uh, spunem clar că nu este vorba de a uh, da banii contribuabililor uh, pur și simplu unor state membre care au probleme. În continuare ar trebui să fie valabilă clauza no bailout. Președintele, vă rog să ajungeți la final. Domnul Clint, da, dacă o țară este în dificultăți, întâi trebuie să participe creditorii înainte să se folosească banii contribuabililor. Esențial în acest uh, context este de asemenea um, ca obligațiunile de stat să nu mai fie la fel de privilegiate ca până acum. Trebuie să fie um, și ele uh, garantate cu fonduri proprii. Și apoi uh, va depinde de fiecare să decide dacă dorește astfel de obligațiuni sau nu. Dar, în orice caz, statele vor uh, avea interesul să aibă o politică economică solid, solidă, pentru că numai astfel vor putea să se financeze prin piețe. Domnul Gaier, n-ați fost prezent la începutul dezbaterii când am rugat pe toată lumea să respectăm un timp de intervenție de două minute. Am avut, deci, uh, foarte multă răbdare. Domnul Plinț, vă mulțumesc. Domnul președinte, atât de bine ați profitat de asta încât nu mai văd niciun fel de alt uh, raportor din umbră din partea grupurilor politice. Tocmai de aceea îi uh, invit pe cei uh, care nu sunt raportori sau raportori din umbră să intervină dacă o doresc. Uh, e vorba în principiu de doamna Beres. i dau cuvântul. Vă mulțumesc că uh, în flacările acestor argumente intrăm din nou într-o dezbatere foarte împărțită, unde căutăm soluții fiecare cu argumente până la urmă de natură destul de ideologică, ce nu țin cont de învățămintele de pe urma crizei care ne-a constrâns să introducem un mecanism european de stabilitate și uh, care nu ar putea să, care să beneficieze de experiența din acest mecanism european de stabilitate. Aș dori să vă reamintesc că poziția Parlamentului a fost uh, întotdeauna că ar trebui să integrăm acest mecanism în cadrul comunitar. În fiecare rezoluție a noastră am cerut acest lucru. Deci, uh, nu vrem să renunțăm la acest obiectiv. Domnul președinte Draghi a repetat în ce sens uh, nu trebuie să se facă confuziile în legătură cu cine exercită funcțiile monetare și uh, suntem de acord cu cele spuse de coraportorul nostru. Felul în care se poate angaja Parlamentul European eu susțin o arhitectură instituțională care să nu se complice uh, inutil. Știm că Comisia Europeană este responsabilă pentru uh, examinarea pozițiilor bugetare ale statelor membre, că se recunoaște în așteptare integrarea în uh, sistemul de uh, stabilitate, în uh, sistemul comunitar, să se consolideze dialogul cu, cu Parlamentul foarte bine, însă să avem grijă în ceea ce privește legitimitatea instituțională care se creează de facto și, de facto și care se autorealizează acum când avem o abordare mai dinamică potențialul pe care îl reprezintă mecanismul european de stabilitate este deja cunoscut. Va trebui să aibă o funcție de fond de rezoluție, însă până și dincolo de aceasta va reprezenta o garanție cu o serie de funcții complementare. Și aș dori să mai spun un cuvânt în ce, ce privește statele care nu aparțin zonei euro nu vrem să facem din zona euro un club închis, însă trebuie ca toată lumea să își asume responsabilitățile, ca statele nemrembre ale zonei euro să profite de Brexit pentru a spune clar cum vor și cum și când vor să intre în zona euro, pentru că este o întrebare care nu a fost pusă și multe din uh, dezbaterile noastre uh, merg în uh, direcția greșită avem cu toții ca după Brexit să facem parte din aceeași zonă monetară cu toate dificultățile aferente, dar fără doar un uh, pentru a avea acces la buget și la moneda respectivă uh, însăși. Uh, din partea comisiei, dacă dorește să intervină, reprezentantul prezent în sală. Voi, uh, păi voi face intervenția mea în limba engleză. Vă mulțumesc uh, la comisie, mulțumim pentru susținerea, pentru propunerea noastră exprimată în uh, acest proiect de raport. După cum se după cum am spus în raportul nostru, considerăm că sistemul de stabilizare a, a căpătat un rol din ce în ce mai important și de aceea am considerat că este timpul oportun pentru a integra acest uh, organism în cadrul comunitar. Și în acest scop am făcut această propunere. Luăm notă de obiectivul de a nu renunța la această idee, însă de a avea o abordare mai pragmatică între timp și să urmăm abordarea uh, propunerilor și sugestiilor pentru un statut interimar până când vom avea o susținere pentru transpunerea de plină în uh, cadrul comunitar. Dacă ne uităm la măsurile propuse, vreau să vă atrag atenția dumneavoastră și Parlamentului asupra unui document care a fost publicat uh, recent de către SM și de către Comisie, care este o poziție comună pentru a îmbunătăți, consolida rolul ESM și proeminența sa în context, contextul um, acțiunilor de programare și mai departe. A fost publicat pe pagina Comisiei și pe pagina ESM. Acest document reflectă susținerea noastră pentru a consolida uh, răspunderea ESM chiar și chiar ca și instituție interguvernamentală în o linie cu obiectivul urmărit în emiterea propunerii noastre și în linie cu recomandarea reflectată în proiectul de raport. În acest sens, uh, vreau să exprim și susținerea noastră pentru găsirea uh, unor modalități de a consolida uh, Uh, transparența și uh, răspunderea acestui sistem, chiar dacă va rămâne la nivel interguvernamental. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Lista vorbitorilor uh, s-a încheiat. Ar mai fi timp pentru intervențiile celor doi raportori, dacă o doresc. Domnule Manca? Se va pe Domnul Silva Pereira, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, mulțumesc pentru comentariile primite. Mă bucur să văd că proiectul meu de raport a fost recunoscut ca fiind echilibrat și o bază bună pentru munca noastră în comun. Intenția noastră a fost să avem o contribuție pozitivă la această dezbatere în legătură cu reforma sistemului de stabilizare și de aceea am sugerat această abordare cu, în doi pași și ținând cont de viziunea pe termen lung în legătură cu integrarea ESM în cadrul juridic al UE, dar și cu o uh, reformă pe termen scurt în conformitate cu agenda summitului pentru, din decembrie uh, unde ne așteptăm să fie luate deciziile aferente. Aș dori să subliniez că unele dintre problemele menționate aici poate, probabil nu există în momentul actual. S-au făcut comentarii în legătură cu uh, natura în schimbare a acestui mecanism. Primul pas al uh, menține natura interguvernamentală, deci orice preocupare în legătură cu restrângerile constituționale sunt deja acoperite. S-ar putea să fie o problemă în cazul integrării în uh, cadrul juridic uh, comunitar al acestei instituții. Același lucru în legătură cu o comentariile legate de condiționalitate și susținere pentru stat, statele membre. Conform proiectului de raport, este foarte clar că misiunea primară a uh, viitorului fond de stabilitate ar trebui să continue să fie stabilitatea financiară pentru statele membre, însă pe uh, baza programelor interinstituționale. Ceea ce aș dori să spun este că lucrul cel mai important pe care îl putem aștepta în viitor este, pe de o parte, crearea acestei garanții financiare, aceste măsuri de protecție la Fondul Unic de Rezoluție și care contribuie la uh, încheierea Uniunii Monetare și îmbunătățirea relației între Uh, mecanismul de stabilitate și uh, viitorul Fond European pentru Stabilitate, relația între această instituție și Parlamentul. Cred că memorandumul de cooperare între instituții poate să reprezinte un pas înainte important în îmbunătățirea răspunderii și legitimității în conformitate cu îmbunătățirile cooperării interguvernamentale pentru guvernanța în zona euro. euro. Vă mulțumesc! Domnul Manca, vă rog. Vă mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor, pentru ideile pozitive. Au fost și câteva voci critice. Voi reacționa pe scurt la cele spuse. Ați spus că moneda euro nu a fost un proiect de succes Datorită mecanismului european de stabilitate, moneda euro este mult mai rezistentă decât în trecut și, de asemenea, susținerea cetățenilor pentru acest proiect uh, al monedei euro este la nivelul cel mai ridicat din 2002 încoace. Deci, Europa uh, a ieșit mai puternică din criză și eforturile noastre Ehm, dau roade încet. Asta pentru a reacționa la criticile adresate monedei euro. Un alt uh, comentariu în care s-a spus că uh, canalizăm bani într-un fond, nu facem acest lucru, folosim banii care există deja și mecanismul în sine va fi judecat uh, Uh, în funcție de creștere sau nu, însă uh, acest lucru va fi uh, decis de un organism autonom și în, consultare cu Parlamentul. Următorul punct, conform tratatului, noul fond nu trebuie să duplice niciun fel de activități legate de competențele exclusive ale instituțiilor uh, aceste competențe aparțin tot comisiei. Din punct de vedere juridic, va fi decisiv ca comisia să se asigure că evaluarea totală a situației economice în statele membre va fi coerentă cu regulile semestrului european. Aș dori să vă mulțumesc și pentru ceea ce ați spus în legătură cu necesitatea măsurilor preventive. Este cheie să avem măsuri preventive și instrumente și uh, să avem o atitudine imagina, flexibilă uh, cu statele care au un buget mai sănătos, care respectă regulile, au acces la piețe, care nu au problemă cu insolvabilitatea băncilor. Însă trebuie să avem o linie de credit pentru acele state din zona euro care nu respectă strict uh, criteriile de eligibilitate. Uh, anumite state, Portugalia, Grecia, Cipru ar putea avea acces la aceste linii de creditare, însă vor fi obligate să ia măsuri pentru a îmbunătăți situația pentru ca riscurile să uh, scadă și să împiedice alte dificultăți în ceea ce privește finanțarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să-i dau din nou um, prezidiul reuniunii co-președintelui meu. Mulțumesc, nu mai este foarte mult de adăugat. Termenul pentru amendamente este 9 ianuarie la ora 12, discuția amendamentelor 29 ianuarie. 9 ianuarie votul în Econ 29 ianuarie și plenara din februarie. A doua informație, uh, această reuniune va continua mâine la ora 11. Acum închidem această ședință și vom continua cu uh, o altă reuniune Econ. Vă mulțumesc!